Good morning, everyone. If there are no objections, the draft agenda. Bună dimineața, dragi colegi. Um, in the light of the având în vedere volumul mare de lucru, trebuie să citim chestia aia care este. Ziua, zi, păi eu nici nu știu. Da. Interpreții vor să vă informeze că începe a treia săptămână de conflict de muncă din cauza condițiilor de muncă. Mai mulți interpreți au fost uh, rechiziționați, deci sunt obligați să lucreze. Uh, vă informăm că această reuniune se va încheia la ora 12.30. Voturile sunt prevăzute pentru ambele întâlniri. Astăzi, uh, Întâlnirea beneficiază de interpretare în 21 de limbi. Um, dosarul este. Will be web streamed. Before we start, va fi transmisă pe internet. Interpreții au un mesaj pentru dumneavoastră. Vă rog să vă puneți căștile. Listen to the interpreters. So please, I don't know which booth, maybe English? You have the floor. Interpreții vă informează că începe cea de-a treia săptămână de conflict de muncă în legătură cu condițiile de muncă impuse unilateral. În ciuda concesiilor făcute de interpreți, administrația nu a, ne-a contactat pentru a soluționa conflictul. Interpreții din mai multe cabine au fost rechiziționați, deci sunt obligați să, se, să lucreze. Și reuniunea se va încheia la 12.30. Uh, Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, proiectul de aviz cantității nominale pentru, pentru comercializarea pe piața unică a șoșu, uh, băutură distilată, produsă și îmbuteliată în Japonia. Produsă cu alambic beginning and then ask uh, my shadows to take the floor. Vă voi explica care este fundalul acestui, acestei propuneri de modificare a unui regulament. Știți cu toții că există un acord cu Japonia. Este parteneriatul ca cel mai mare comercial negociat de Uniunea Europeană cu Japonia și care va deschide uh, Uh, multe oportunități de piață pentru ambele părți. Vor fi înlăturate taxele vamale, deci marea majoritate a taxelor vamale, care le costă pe companiile exportatoare către Japonia un miliard de euro anual. Se va deschide piața japoneză, care are peste 100 127 de milioane de consumatori către produsele protejate cu indicații geografice, deci din Uniunea Europeană. Va spo- vor spori uh, șansele de exporturi în multe sectoare. Companiile europene vor putea de asemenea să mm, participe la achizițiile publice din municipalitățile japoneze. După ce va fi aprobat de Consiliu, textul va fi transmis la Parlament pentru ca acest uh, acord să intre în vigoare înainte de sfârșitul mandatului acestei comisii, adică în anul 2019. Această propunere a comisiei vrea să introducă o derogare de la regulile comunitare cu privire la mărimea sticlelor pentru soșu, o băutură spiritoasă produsă cu alambicul și uh, îmbuteliat, îmbuteliată în Japonia, care se vinde tradițional în uh, sticle care corespund cantității de 720 de mililitri sau respectiv 1800 de mililitri. Sunt uh, niște cantități care nu sunt uh, permise uh, Uh, nominal în uh, Uniunea Europeană. Derogarea propusă pentru acest acord poate fi uh, făcută doar printr-un regulament, deoarece trebuie să se aplice simultan în toate statele membre la intrarea în vigoare a acordului comercial UE Japonia. Consider că e important să fie menținute prevederile negociate în acordul de liber schimb cu Japonia în ceea ce privește înlocurarea, ta, înlătuirea stat, uh, taxelor vamale. E un pas important care ne va permite agricultorilor și consumatorilor noștri să beneficieze de pe urma acestei înțelegeri cât mai rapid. Și de aceea vă propun să adoptăm această propunere a Comisiei fără amendamente. Aceeași procedură a fost uh, propusă și în Consiliu, în uh, Comisia Specială a Consiliului de Agricultură de pe 11 iunie. Termenul stabilit a fost 13 iunie, termenul a expirat fără să se fie uh, uh, înaintat obiecții din partea delegațiilor naționale. Deci, iată pe scurt uh, ce se află în spatele acestei propuneri de raport. Acum le dau cuvântul raportorilor din umbră. Doamna Melian este prima raportare din urmă. Ähm, Mulțumesc. Ați spus foarte bine, este vorba de volumul uh, acestor băuturi speciale și de dimensiunile sticlelor. Ați explicat și cât de mari sunt aceste sticle 4 Go, adică un Go e 180 de mililitri și se ajunge la 180, uh, scuze, 720 sau 1100. Deci dacă vor fi importate în UE, trebuie să modificăm regulamentul cu privire la spiritoase. Ați mai spus-o și mi se pare important și de aceea repet că în, la schimb putem uh, avea pe piața japoneză 130 de denumiri de vin, de vinuri. Socio are un uh, conținut de alcool între 25 și 43%, produs din uh, orez, trestie de zahăr, cartofi sau altele. Avem regulamentul 110 din 2008 care spune care sunt uh, excepțiile la directivă cu privire la valorile nominale pentru uh, volum. Acest regulament este în uh, revizuire și deci această modificare va deveni parte a noii versiuni. Și așa cum a spus doamna președinte, suntem de acord cu Consiliul aici și deci cred că ar fi foarte simplu să aprobăm această modificare, iar când va intra în vigoare acordul comercial între UE și Japonia, intră în vigoare și acest aspect. Mulțumesc! Thank you very much, Madame Elio. Now, Mr. Pieca. Mulțumim acum, domnul Pieca. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, dziękuję pani posłance sprawozdawcy. Mulțumesc, doamnă președinte. ECR-ul consideră că Stabilirea unei derogări pentru șoșu e un pas înainte important. Gândindu-ne la parteneriatul economic cu Japonia, companiile europene exportă produse și servicii către Japonia. Valoarea totală a acestor bunuri este de 58 de miliarde, ceea ce înseamnă anual o sumă foarte importantă. Deci se vor înătura astfel barierele comerciale. Prin urmare, Japonia și Uniunea Europeană vor putea face comerț mult mai ușor. ECR-ul salută posibilitatea de a avea această zonă comercială. Prin urmare, anumite derogări, excepții, cum ar fi pentru această băutură spiritoasă șoșu, sunt importante. Deci Sticlele sunt de 720 de mililitri, respectiv 1800 de mililitri, deci sunt niște cantități nominale care nu sunt permise normal în Uniunea Europeană, însă în schimbul acestei derogări vom primi concesii în ceea ce privește produsele cu indicație de origine geografică și nu vor fi supuse la tarife vamale băturile noastre spiritoase. Deci o derogație foarte importantă i ochrony oznaczeń. Foarte ales în ceea ce privește definirea, etichetarea și protejarea uh, indicațiilor geografice la băuturile spiritoase. Deci suntem pentru acest raport, îl salutăm și vă mulțumim. Thank you very much to Madame Müller now. Doamna Müller. Vielen herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe mich Mulțumesc. În ultimii, ultimele 12 luni M-am ocupat de acest regulament ca raportor din umbră. Am tratat uh, în detaliu astfel de probleme. Când mi-a ajuns pe masă însă sociul, a trebuit să verific, să văd ce este asta de fapt. Deci sociu e produs în Japonia încă din secolul XVI și în momentul de față renaște cam ca ginul în Europa. Una din uh, dorințele noastre centrale cu acest regulament este să protejăm produsele tradiționale și de aceea cred eu că ar fi în regulă să acceptăm această modificare. Nu cred că e vorba de o excepție. Avem indicațiile geografice și recomand uh, grupului meu să acceptăm această modificare fără amendamente. Mulțumesc. Mulțumim. Mai există alte persoane care doresc să ia cuvântul? Se pare că nu. Doamna Cames Moreno, din partea Comisiei, vă rog. Thank you, thank you. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Le mulțumesc tuturor membrilor acestei uh, comisii pentru sprijinul acordat propunerii comisiei. Dumneavoastră ați prezentat foarte bine contextul, um, obiectivele acestei măsuri. Ați făcut-o foarte bine când ați prezentat uh, raportul, de asemenea când au intervenit ceilalți membri ai comisiei în care și-au exprimat sprijinul față de această propunere a Comisiei. Nu pot decât să repet și să subscriu la cele spuse și anume contextul este cel al semnării acestui acord de parteneriat comercial. Va fi semnat la summitul de la începutul lunii iulie. Acesta este contextul. E o înțelegere, un parteneriat extrem de benefic pentru comerțul comunitar în general, dar mai ales pentru sectorul uh, agroalimentar și, și mai mult pentru sectorul băuturilor. E important să spunem că din capul locului acest sector va beneficia de trei feluri de măsuri. În primul rând, o reducere a taxelor uh, vamale la vinuri, Acum taxa e de 50% în medie, fi 0%. Deci un miliard de euro câștig la exporturile de vin. Pe de altă parte, Japonia va adopta practicile enologice din sectorul vinului și asta face parte din intrarea în vigoare acestui partener. Și așa cum s-a spus, Japonia și-a modificat legislația, a adoptat legislația ad hoc de protejare a indicațiilor geografice pentru a ne proteja indicațiile noastre. Noi avem peste 2130 de indicații uh, de origine geografică la vinuri și boturi spiritoase vor fi protejate în Japonia. E o concesie nemai întâlnită acordată de Japonia în domeniul comercial. Deci, în acest context, Soșu e chiar o concesie mică dacă e să comparăm cu beneficiile obținute. E doar despre a ne modifica legislația pentru mai multă transparență și certitudine pentru consumatorii noștri a acestor derogări specifice pentru mărimea sticlelor respective. E vorba de un produs tradițional E un produs care se vinde deci, în aceste sticle tradiționale, a căror cantitate nu este, a căror volum nu este acum permis în noi. Deci, repet, e o mică concesie pe care vrem să o introducem, introducem cât mai repede în legislație. Bineînțeles că acordul va fi prezentat Parlamentului pentru aviz conform. Însă ideea e să fie gata pentru semnarea parteneriatului. Cea mai bună abordare a fost să o facem prin regulament a modifica regulamentul 110. E calea cea mai eficientă de a aborda subiectul din punct de vedere administrativ și de a da dovadă de bunăvoință față de Japonia. E o chestiune emoțională, importantă pentru japonezi. Deci vom fi gata pentru intrarea în vigoare. E principalul obiectiv al acestei măsuri, nimic mai mult. Această băutură spirit, spiritoasă e produsă din uh, orez, din orz, uh, din cartof. Exporturile sunt doar o piață de nișă, o băutură tradițională consumată mai ales în Japonia. Cam 500 de hectolitri anual va fi, va fi cantitatea exportată către UE. Deci e un produs de nișă pentru un sector de nișă, restaurante și așa mai departe. Vreau să-i arătăm Japoniei că suntem binevoitori, de aceea propunerea aceasta a fost făcută de comisă. That will be signed in July. And of course, uh, this is why I, I came, I, we went to the Council that supports it, and we are here today here to present and to request for your support. And I am very happy to hear that everybody... Mă bucur să văd că toată lumea sprijină acest raport. E un, o bună șansă de a ne îmbunătăți relațiile comerciale cu Japonia în toate sectoarele, dar mai ales în sectorul agroalimentar. Încă o dată vă mulțumesc. Doamnă raportor, vă mulțumesc că stimați membrii acestei comisii, mulțumesc Parlamentului pentru acest raport și sperăm ca propunerea comisiei să fie adoptată cât mai repede, fără amendamente. What uh, was negotiated and agreed. Thank you very much. Thank you very much. Um, then um, the deadline for amendment. Termenul pentru amendamente este 22 iunie la ora 11 și vom vota în comisia noastră pe 10 iulie.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 Trecem la punctul 5, implementarea acordului comercial între UE și Columbia, respectiv Peru. Merci, Madame la Présidente. Donc, euh, le 29 novembre 2017, Mulțumesc că Comisia a cerut autorizația de a redacta un raport din proprie inițiativă uh, privind implementarea acestui acord comercial cu Columbia și Peru. În 2018, Uh, acesta ar uh, fi aplicat uh, provizoriu timp de 5 ani și acest raport se concentrează pe cererea Comisiei pe fond în ceea ce privește implementarea planului de acțiune și dezvoltarea durabilă. Se pare că în urma raportului de evaluare anuală, în special ultimul uh, raport uh, din 10 octombrie 2017 și observațiile făcute de actorii societății civile, Acest acord de liber schimb uh, încheiat în decembrie 2012 nu și-a ținut promisiunile. Impactul economic nu a permis dezvoltarea sector, sectoarelor uh, secundare și uh, terțiare în țările andine și dinamica a amplificat consecințele negative a reducerii prețurilor la materiile prime și a limitat posibilitățile unei dezvoltări durabile a economiei uh, acestor două țări. Analiza balanței comerciale între Uniunea Europeană, Columbia și uh, Peru a evidențiat uh, aceste fenomene și s-a dovedit că acordul duce la o dezvoltare asimetrică Evoluția mediului politic în Columbia și Peru demonstrează că obiectivele din titlul nou al acordului nu vor fi uh, realizate pe termen lung din cauza unei instabilități pronunțate și lipsa unor uh, măsuri pe uh, măsura celor așteptate. Aplicarea ar avea uh, consecințe sociale și mediu, distribuirea uh, terenurilor și folosirea lor mai mult sau mai puțin intensivă. Cât despre calitatea materiilor agricole exportate în UE și impactul uh, de mediu, mai ales în urma evoluțiilor din Venezuela, acesta a dus la uh, o migrație către Columbia, uh, Uh, amenințând stabilitatea acestei uh, țări și încălcarea drepturilor omului. În Peru, numeroasele conflicte sociale, unor foarte violente și scandalurile politice legate de corupția unor conducători, uh, mineritul ilegal, despădubirea, despădurirea, toate acestea au lăsat să se creadă Vă rog dacă se poate face liniște ca să-mi continui prezentarea. Uh, deschiderea piețelor pentru uh, multinaționale vor amplifica uh, aceste fenomene și vor împiedica dezvoltarea durabilă a acestei țări, fiind o regulă impusă din 2006 nefolosirea antibioticelor în uh, hrana animalelor. Deci, uh, asociațiile internaționale și parlamentele uh, Uniunii Europene, unele trei la număr, nu au ratificat acest acord care contravine obiectivele din titlul 9. Deci, uh, având în vedere aceste uh, constatări alarmante și riscul de amplificare a simetriilor uh, inițiale din punct de vedere al dezvoltării economice, după părerea noastră, nu este benefic nici uh, pentru Columbia și Peru și nici pentru Europa. Iată de ce avem rezerve mari în ceea ce vește implementarea sa, mai ales când este vorba de obiectivele sociale și de mediu durabile și recomandăm uh, Consiliului să dea un nou mandat Comisiei Europene pentru a uh, revizui acest acord. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum dau cuvântul raportorilor din umbră. Domnul Gambus, la timp. Antes nada, În primul rând vreau să-mi cer scuze, tocmai am sosit în sală și nu am putut să ascult uh, prezentarea raportoarei. Mă gândeam că la punctul anterior urma să se discute mai mult. E un raport de aviz uh, referitor la acordul comercial între UE, Columbia și Peru. În acest sentido, unos cuantos comentarios. Primero... Câteva observații. Grupul nostru întotdeauna crede că trebuie să vedem ce posibilități și ce potențial uh, putem obține din acordurile comerciale cu țările terțe. Din istoria noastră vedem că relațiile comerciale deschise au oferit mai multă creștere, prosperitate și stabilitate decât protecționismul uh, trecutului, care a dus mai degrabă la confruntare decât la cooperare. În al doilea rând, acordul comercial între UE, Columbia, respectiv Peru, e un moment de referință între relațiile, în ceea ce privește relațiile între UE și aceste țări, partenere și aliați. E un acord prin care va crește comerțul între ambele părți, un factor cheie pentru creștere și ocupare atât în UE cât și în economiile Columbiei și Perului. În al treilea rând, trebuie să reamintim că acordul prevede un ritm asimetric de liberalizare a comerțului. În timp ce UE trebuie să aplice pe deplin acordul înainte de 2023, Columbia și Peru sunt obligate să o facă înainte de 2030, deci până în anul 2030. Această diferențiere uh, le va oferi un răgaz sectoarelor sensibile din țările partenere pentru ca acestea să se adapteze la concurența crescută. Al patrulea, în capitolul cu privire la comerț și dezvoltare durabile, un element central din acest acord și subliniază angajamentul părților de a respecta și a pune în practică principiile de muncă fundamentale, vigoare la nivel internațional și normele în vigoare privitoare la mediul înconjurător. În același timp se va menține nivelul de protecție prevăzut în legislația națională. Din acest motiv și din, alte, din aceste motive și din alte pe care nu le voi prezenta acum pentru că nu aveam timp, instituțiile europene, mai ales Parlamentul European și această Comisie de Mediu trebuie să sprijine implementarea acestui acord comercial între UE, Columbia și Peru. Doamnă raportor, din nou scuze pentru că nu am putut să vă ascult prezentarea de la început. Nu prea suntem de acord cu orientarea pe care ați dorit-o dumneavoastră în acest raport și vom face eforturi pentru ca rezultatul final să se îndrepte în altă direcție. În orice caz, vă mulțumim pentru munca făcută, bineînțeles. Mulțumesc, doamnă președinte. Ok, thank you very much. Bun. Mulțumesc, domnule Gambus. Și acum ceilalți colegi care doresc să intervină pot să o facă pentru a face comentarii pe marginea acestui raport. Dacă nu dorește nimeni, atunci domnul Jorgersen de la Comisie. Mulțumesc foarte mult, bună dimineața tuturor, mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea să vă spun care este punctul de vedere al Comisiei cu privire la această problemă. Noi uh, salutăm această inițiativă din partea Parlamentului European de a evalua acordul uh, comercial, uh, chiar dacă nu a intrat încă în vigoare. Acest lucru îl face Comisia. Anul acesta sau anul viitor vom face o evaluare la mijlocul perioadei acestui acord. Dați-mi voie să fac câteva scurte observații în legătură cu punctele uh, care fac obiectul discuției. Cred că prima întrebare pe care trebuie să ne o punem este dacă este un acord care a fost uh, în beneficiul uh, Columbiei și Perului pentru a se dezvolta uh, în manieră durabilă și dacă le-a ajutat în dezvoltarea economică și în dezvoltarea durabilă. Dacă ne uităm la uh, acest acord, este foarte clar că acordul a ajutat uh, Columbia și Peru să se îndepărteze de uh, la o economie bazată pur și simplu pe materii prime către o economie unde există valoare adăugată și unde IMM-urile pot să participe la dezvoltarea economică. Avem niște cifre încurajatoare în ceea ce privește uh, creșterea numărului uh, de IMM-uri din Columbia și IMM și care participă la exporturi către UE uh, și o diversificare a fluxurilor comerciale. Deci mai puține materii prime și mai multe produse agricole și produse și uh, produse care sunt uh, realizate în Columbia și Peru. Um, și al doilea punct din uh, proiectul de rezoluție, uh, putem să fim de acord cu acest punct și anume este extrem de important să încercăm să folosim acest acord pentru a Uh, duce la un alt uh, nivel uh, conformarea cu acordurile multilaterale și cu standardele de muncă. Există încă provocări în aceste țări și vor fi și în viitor, însă prin acest acord ne dăm nouă posibilitatea de a aborda aceste chestiuni pe care le avem cu aceste două țări și o posibilitate de a da o voce Uh, societății civile să intre în dialog cu guvernele și într-un dialog cu noi. Și un exemplu interesant este faptul că la începutul acestui an o coaliție de ONG-uri din Peru uh, ne-au uh, trimis o scrisoare în care se plâng de incompleta punere în aplicare a acordului de către Peru. Nu vreau să vă răpesc prea mult uh, timp, dar trebuie să spun că din toate uh, punctele de vedere, acum la 5 ani după intrarea în vigoare a acestui acord, vedem că el uh, este pozitiv și dă posibilitatea acestor țări să aibă economii mai sustenabile, mai durabile și sporește posibilitatea noastră de a încerca să influențăm și să împingem aceste guverne în direcția respectării în mai mare măsură a uh, angajamentele asumate pe plan internațional. Mulțumesc! Doamna Melan, dacă doriți să faceți un comentariu la sfârșitul acestei dezbateri, vă rog. Da, pe scurt, doamnă președinte, am uh, auzit care este poziția domnului Gambius. uh, și îmi um, dau seama care va fi uh, uh, poziția altor uh, grupuri și am auzit poziția comisiei. E clar că vom vedea care sunt amendamentele propuse. Vreau să reamintesc um, cât de important este acest dosar pentru aviz în Comisia INTA și trebuie să o precizez chiar de acum nu ne opunem unor acorduri de liber schimb cu țări prietene, departe de asta, care au uh, resurse multiple. Vrem să le uh, ajutăm. Uh, cererea noastră de revizuire, desigur, este pentru a putea uh, institui clauze de garanție care nu există în textul inițial, având în vedere dificultățile actuale. Iată de ce uh, Aștept uh, cu nerăbdare și plăcere amendamentele care vor fi făcute și aștept să lucrez cu toți colegii cărora le mulțumesc pentru uh, angajarea lor în această muncă. Mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumesc foarte mult! Termenul de depunere a amendamentelor este 3 iulie la ora 11, votul în octombrie votul în Comisia INTA în noiembrie și în plenară în decembrie. Deci am uh, încheiat discuția pe acest punct din ordinea de zi și de îndată ce doamna Dali va veni, trecem la următorul punct uh standardele eh, privind eh, emisiile pentru noile autoturisme și eh, vehicule utilitare ușoare, însă va trebui să așteptăm câteva clipe. In the meantime, I'd like to inform you that last între timp, vreau să vă informez că uh, ieri uh, am uh, încheiat uh, dosarul uh, guvernanță. Eu și domnul Rögemetzger suntem uh, Uh, foarte la curent cu ceea ce se întâmplă în acest dosar și ce s-a întâmplat în acest dosar. Doamna Dali, așteptăm o dezbatere interesantă pe marginea amendamentelor la dosarul dumneavoastră. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc colegilor și raportorilor din umbră pe care văd că sunt prezenți aici la această întâlnire a Comisiei, așa cum era de așteptat. Această legislație a generat mult interes, uh, așa cum uh, o dovedesc uh, amendamentele depuse. Au fost depuse câteva sute de amendamente și în momentul de față suntem în faza de negociere a acestor amendamente împreună cu alte grupuri politice. Probabil, așa cum este de așteptat, aceste amendamente se Uh, se uh, centrează pe uh, obiectivele de dioxid de carbon și emisii scăzute ale autoturismurilor, obiectivele cerute pentru 2025-2030 sunt mai stricte decât cele propuse de către Comisie. Sunt amendamente care cer foarte stricte limite, altele se axează pe consolidarea uh, mecanismelor de politică ale Comisiei și sistemul bonus-malus și parcurgând amendamentele, este cât se poate de clar că există o intenție marcată a colegilor de a uh, uh, remedia uh, toate neajunsurile. De fapt, uh, mulți dintre colegi uh, cer uh, mai bune proceduri de testare și rezultatele omologării de tip. Derogările în ceea ce privește etichetarea autoturismelor, Uh, elaborarea unor uh, parametri pentru vehicule utilitare și folosirea combustibilor fosili. Aceste teme vor face parte din discuția pe care o vom avea cu raportorii din umbră și în acest moment vreau să asigur pe toată lumea că scopul meu este să propun uh, amendamente de compromis pe toate chestiunile majore ale acestui regulament. Vreau să evidențiez unul dintre elementele cele mai importante ale acestui regulament Uh, e vorba de obiectivul, uh, uh, obiectivul obligatoriu pentru perioada 2020-2025. Este un risc pe care, cu care ne vom confrunta dacă nu vom avea această, acest obiectiv de dioxid de carbon până în 2025 în 2030 vom reduce eh, emisiile în comparație cu eh, obiectivul din 2025. Acest este incompatibil cu obiectivele de emisii de eh, gaze cu efect de seră. Este evident că Parlamentul European trebuie să aibă conducerea în uh, acest studiu privind emisiile din uh, transport, pentru că alminter statele membre nu își vor uh, îndeplini obiectivele de mediu. Sunt țări care au realizat acest risc și sunt pregătite pentru tranziție și sunt țări care înțeleg că trebuie să dăm rezultate cu această legislație. Vreau să spun acum câteva despre lucrători și nevoia de a-i proteja sunt convinsă că chiar dacă acesta poate să fie privit ca un text de uh, legislativ privind mediul, uh, trebuie să îi protejăm și pe lucrători care să fie parte integrantă a tranziției care trebuie să aibă loc pentru că în vreme ce unele uh, vehicule cu emisii zero sunt mai uh, greu uh, de uh, construit sunt vehicule hibrid care sunt mai greu de construit și presupun o forță de muncă mai mare. motoarele pe bază de benzină sunt mai sofisticate și Um, vor crește tot mai mult vehiculele uh, hibrid, ceea ce presupune o creștere a forței de muncă. Trebuie să ne asigurăm că noi vom aborda toate aceste provocări împreună pentru a ne asigura că lucrătorii noștri sunt protejați pe, în tot acest proces. Există diferite Uh, schimbări uh, la nivel național. Avem un grup de țări care vor cere standarde mai uh, ridicate de emisii de dioxid de carbon pentru autoturisme și vehicule utilitare. Unele dintre aceste țări gestionează tranziția sectorului automoto. Avem de asemenea țări care nu s-au hotărât încă și care pot să influențeze uh, ceea ce se întâmplă, în special Germania, Italia, Spania și Polonia, însă vreau să mă refer la uh, Ministerul uh, de Mediu din Germania, care a prevăzut o scădere cu 25% a emisiilor până 2025 cu un malus uh, pentru uh, producătorii care nu realizează aceste obiective. Asta confirmă faptul că există intenția din partea statelor membre să uh, pună lucrurile în mișcare. Este evident că ministrul de mediu german înțelege că chiar dacă se încearcă reducerile uh, Uh, respective trebuie să acționăm acum. Aștept uh, schimbul de uh, opinii cu raportorii din umbră și cu colegii pe acest dosar. Thank you. Uh, now I turn to the shadow rapporteurs, Mr. Ghizeche. Mulțumim, domnul Ghizeche. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule raportor. Doamna Dalia a spus că ar fi vorba de un dosar mai degrabă tehnic dar date fiind 700 de amendamente, cred că se mișcă lucrurile și din punct de vedere politic. <clears throat> Eu unul cred și am spus-o că propunerea Comisiei din 2017 e ambițioasă cu 30% până în 2030, acel obiectiv obligatoriu cu 15% până în 2025. Și ce se întâmplă acum? Sunt colegi care vor modificări radicale, 50% sau mai mult, 75%, care de mai mult se elimină, se propune eliminarea tot felul de parametri. Eu cred că trebuie să analizăm această propunere a Comisiei cu mintea limpede. Și PP-ul își dorește protecția climei, dar puterea de concurență a industriei și efectele asupra ocupării forței de muncă nu trebuie subestimate și mă bucur când doamna raportor spune că ține cont și de părerea angajatorilor. Noi, ppe ul cerem Comisiei o evaluare de impact despre aceste propuneri cu nivel de ambiție de 50% cu obiectivul intermediar obligatoriu 25% până în 2025 și acele 75% propuse de colegi, cred că ar trebui să ne gândim ce efecte ar avea asupra ocupării forței de muncă. Eu sunt convins că o neutralitate tehnologică este necesară și nu obiective de reduceri care până la urmă duc la atingerea posibilă doar cu electrificare. Ar fi opusul neutralității tehnologiei și, sincer să vă spun, cu toată această modă cu mașini electrice, rămân cu mai multe întrebări decât răspunsuri. Uh, de unde vine acel curent? E com- com- <clears throat> produs durabil? Cine finanțează infrastructura? Cât de scumpe sunt mașinile electrice și le poate permite oricine? Și dacă mă uit la producția de celule de baterie, prețurile la cobalt cresc, deci nu mai probleme. Trebuie să rămânem deschiși pentru inovație. Mă gândesc și la combustibil alternativ, combustibil sintetici, avem mult potențial aici. Eu cred că printr-o legislație corespunzătoare putem proteja clima și totodată garanta puterea de concurență a industriei noastre. Dacă ne înțelegem cu comisia, ajungem la uh, soluții bune, altfel vom eșua. Vă spun sincer că nu mi se pare prea serios din partea colegei Dali când ea un, o părere a Ministerului de Mediu din Germania. Eu cred că, adică pot spune că Ministerul Transporturilor spune altceva. Germania nu are o poziție astăzi în acest dosar. Acestea sunt informațiile concrete. Mulțumesc, domnule Ghizică. Domnul Proctor. Mulțumesc. Pentru început doresc să-i mulțumesc domnei Dali pentru munca depusă pe acest dosar. Poate vă va surprinde pe unii dintre dumneavoastră, dar eu pot susține toate propunerile făcute însă nu în calendarul prevăzut acum. Nu e un calendar realist, după părerea mea, nu poate fi atins astfel. E important ca viitoarele evoluții în domeniu să fie realiste și durabile și de aceea am trei puncte de menționat. Sunt importante pentru grupul ECR și țin și de discuțiile care au avut loc recent în întâlnirea raportorilor din umbră. În primul rând, perioada trebuie păstrate derogările din perioada anterioară. Asta pe întreaga perioadă viitoare. Unii dintre cei mai mici producători trebuie protejați. Ar fi periculos să abandonăm acele derogări în acest moment. Apoi, ce își poate permite consumatorul. Noi credem că legislația nu ar trebui să-i pedepsească retrospectiv, iar standardele noi ar trebui să țină cont de vânzarea de vehicule noi, pentru că se estimează că mașinile mașini noi sunt cumpărate la fiecare 11 ani în Europa și e interesant să vedem și diferențele regionale. În Regatul Unit, de exemplu, Uh, oamenii își cumpără o mașină nouă mai degrabă la fiecare 5 ani. Și atunci va dura o vreme până mașini noi cu emisii reduse și vor găsi locul pe piață. În cele din urmă nu credem că legislația ar trebui să restricționeze mobilitatea socială și că aceste standarde trebuie să meargă mână în mână cu susținerea infrastructurii din păcate, acesta este inadecvat în momentul de față. E important să conștientizăm că în anumite zone, în anumite regiuni, Într-adevăr, mașinile electrice și hibride sunt o opțiune reală, dar sunt alte zone, cele pe care le reprezint eu, unde nu e cazul. La țară, în zone mai sălbatice, e mult mai dificil. Și ar trebui să existe observații și idei și în acest sens. S-a vorbit mult de producători. Da, tocmai vin din Comisia TRAN. O serie întreagă de părere am auzit acolo, partea unor colegi, unii sunt prezenți aici, dar și din partea Comisiei. Am văzut că industria auto și cei care promovează vehiculele diesel trebuie să-și uh, să-și curețe acțiunea, s-a spus. Dar ne uităm și în urmă, ne uităm la ce a spus uh, Parlamentul și Comisia cu nu mulți ani în urmă, în 1990. Vânzările de diesel, mașini diesel în UE era 14% și anul trecut, în 2017, procentajul era de 52%. De ce? Așa cum știm și ar trebui să recunoaștem, este prin acțiunea legiuitorului, atât aici cât și în statele membre, care am promovat producția și vânzarea de motoare diesel. Să nu ne mirăm așadar că consumatorii sunt sceptici nu doar în ceea ce privește producătorii, pentru că a avut loc scandalul Dieselgate, dar și legiuitorul pentru cum uh, procedează. Așa cum spuneam, doamna președinte, susțin părerile doamnei Dali și, și pe cele ale colegilor. Deci e vorba de ce putem realiza în timpul dat și de aceea ar trebui să avem o clauză de revizuire pe parcurs ca să vedem dacă tehnologia ține pasul cu ambițiile. Mulțumesc, domnul Torvald. Mulțumesc. Am avut niște întâlniri bune sub conducerea domnei Dali. Eu urmăream trei lucruri diferite. Un semnal mai clar, mai puternic pentru evoluțiile pe viitor ale acestor obiective 2025, 2030 și după. În al doilea rând, dispoziții mai uh, serioase despre teste în viața reală și eliminarea diferitelor uh, sisteme de evitare a testării reale și apoi măsurarea corespunzătoare și compatibilă a tuturor emisiilor. Se pare esențial pentru o serie întreagă de motive. Dacă nu putem pune presiune asupra producătorilor să-și renoiască tehnologia, Europa va risca să fie întrecută de China și cred că ar fi o catastrofă atât din punct de vedere tehnologic cât și al societății. Trebuie să punem presiune cât putem, dar nu prăpastie. O altă problemă e legată de faptul că există această tendință de fapt o ideologizare a unor probleme. Se pare unii cred că totul trebuie făcut înspre uh, vehicule cu emisii zero. Sigur, ideea e frumoasă, dar nu sunt sigur că reușim să împingem industria înspre acea direcție prea repede. E totuși vorba și de un uh, echilibru, cât de mult îi putem împinge și cât pot uh, rezista, cât pot duce. Evident că industria spune că nu ar dori să fie uh, pusă sub presiune deloc, dar nici asta nu e în regulă. Cred că cel mai bine pentru un uh, echilibru ar fi să avem o reducere generală puternică pe baza unei metodologii legate de ciclul vieții. Atunci avem un, un background bun, o abordare bună. Mai avem o problemă cu faptul și mă tem de o abordare prea moralistă. Dacă introducem un sistem bonus-malus, deschidem porțile unui sistem drăguț, dar care nu funcționează. Cred că trebuie să discutăm mai în detaliu acest sistem bonus-malus în întâlnirile raportorilor din umbră și să găsim o soluție la această problemă. Am avut discuții bune, deci cred că vom avea discuții bune și în continuare. Vom fi înțelepți și puternici. Mulțumesc, doamna Harms. Și eu doresc să-i mulțumesc doamnei Dali a condus foarte bine discuțiile. Și domnului Ghize că aș dori să-i spun că nu mi se pare acceptabil când una dintre părți începe să spună eu vorbesc despre fapte și ceilalți despre ce vorbim atunci. Da? E greu cu, cu faptele și cine decide care e adevărul. Eu cred că am avut o discuție foarte constructivă până acum. Ceea ce privește grupul meu, e important să ne aducem aminte cât de important este obiectivul general pentru reducere. Pentru că toți experții pe care i-am auzit înainte ca doamna Dali să-și fi prezentat raportul au spus că acesta e punctul central um, pârghia cu care putem decide cum, putem decide cum atingem obiectivele de protecție climatică acolo unde avem deja tehnologiile în domeniul motoarelor tradiționale și a mobilității electrice. Cu acest obiectiv pe care îl stabilim în legislație, stabilim cum se pot atinge aceste obiective pentru următorii 10 ani și promovăm și inovația. De aceea nu putem fi relaxați, ci trebuie să ne punem niște obiective ambițioase. Noi, în grupul nostru, am propus tocmai ce ne-au recomandat experții. Dacă obiectivul de la Paris va fi să fie atins, deci să nu avem o încălzire de peste 2 grade Celsius, în acest domeniu, pentru că avem tehnica necesară, trebuie să avem cel puțin, uh, reduceri cu cel puțin 60% până la 75% chiar. Știu că sună ambițios și că unii, ca domnul Ghizeche, dau din cap. Dar asta e declarația bazată pe știință de la care plecăm noi. Va fi interesant să vedem cum vom negocia, să vedem în uh, Comisia de Industrie. Repet, uh, e un element central care trebuie folosit astfel încât să nu regretăm peste câțiva ani când vom constata că în acel sector sau acel sector, unul sau altul, nu face ceea ce ar trebui pentru protecția climei. De aceea, indiferent de nivelul ambițiilor, mi se pare important să fie verificabil. Da, să avem un obiectiv intermediar care să poată fi verificat în 4-5 ani. Uh, mi se pare foarte important în această sistematică a propunerii și susținem și raportările în acest sens. Ce facem cu mobilitatea electrică? E un alt domeniu pe care ar trebui să-l tratăm prioritar. Și acolo se pune întrebarea ce nu facem acum, ce nu atacăm acum, nu se va mai uh, discuta prea curând dacă nu facem noi. Și cum uh, promovăm inovația în domeniul auto, dacă nu prin legislația noastră, nu mi-a răspuns nimeni la această întrebare încă. Sigur, aș putea vorbi și despre locuri de muncă. Suntem conștienți Vorbim despre asta, însă ce îmi lipsește mie în această discuție, domnule Ghizeche, noi vorbim de mobilitate electrică și pierderea de locuri de muncă, dumneavoastră tot încruntați. Deci în timp ce noi avem această discuție, în același timp, industria auto vorbește de creșterea de producție prin aplicarea de tehnici digitale în producție și mă uit la studiile sindicatelor și dacă le înțeleg eu bine, acolo se pierd locurile de muncă. Nu din cauza mobilității electrice, ci, și nu spune nimeni nimic, încep eu, sunt locurile pierdute prin inovațiile tehnologice, deci prin digitalizarea la locul de muncă. Și aș mai spune un lucru am bucurat că la ultima discuție aici în uh, comisie, Comisia Europeană a spus că avantajul la nivelul societății, dacă avem uh, obiective mai ambițioase de reduceri, avantajul pentru întreaga societate nu va fi mai slab, cum bănuia comisia, ci se, bazându-se pe studiile comisiei din partea CE Delft, deci avantajul pentru, comisie, pentru societate în general va fi mai mare. Sunt multe de discutat. Domnule Ghizeche, vorbim de fapte puse la dispoziție de oameni de știință, de ingineri și de oameni din sindicate. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamna Conecna. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, dragi colegi, mulțumesc și eu, domnule raportor. Nu înțeleg de ce avem această discuție aici, pentru că negocierile despre amendamente sunt în desfășurare deja dar sunt negocieri pozitive, care decur pozitiv, cred eu, și bine să continue astfel. Și asta să se discute nu doar uh, la anumite state membre, cum aud. Deci, de ceea ce privește propunerile mele ca raportoare din umbră. Sunt raportoare din umbră și la revizuirea directivei cu privire la susținerea uh, de autoturisme curate. Cele două se află într-o strânsă legătură, de aceea am dorit să fac și o legătură logică între ele. Propunerile mele se află în legătură. În prima propunere am fost mai puțin ambițioasă și în a doua sunt mai ambițioasă. Eu, vin, eu sunt singura raportoare care vine dintr-o regiune unde sunt produse uh, dintr-o regiune unde se produc mașini tradiționale și oamenii depind de aceasta și de aceea mi-e clar cât de important este ceea ce facem acum. Mereu mă uit la aspectele de mediu, dar trebuie să ținem cont și de aspectele sociale. Toate concernele vestice care au companii în Europa de Est, care produc acolo, se produc, se pregătesc pentru noi tehnologii, dar la ele acasă, iar în țara mea, se construiesc în continuare doar motoare convenționale și asta va și rămâne astfel. Și de aceea e important ca trecerea de la o situație la alta să se facă pe parcurs. Asta nu se va schimba um, Nouă ni se dau niște firimituri, se cheamă Just Transition Fund, pierdem locuri de muncă, pe când locuri de muncă noi create sunt doar în vest. Vestul folosește în continuare motoarele diesel, se vede și uh, cât de multe vehicule diesel de mâna a doua se vând în est. Vreau să spun că dacă exagerăm, nu va fi bine pentru nimeni, nici pentru noi, nici pentru natură, nici pentru sănătatea oamenilor. De aceea am rămas cu amendamentele mele la cifrele inițiale ale comisiei și vreau ca obiectivul 2030 să fie obligatoriu. Ar trebui să creăm uh, încurajări și pentru vânzătorii de vehicule cu combustibili alternativi. Trebuie să depășim China și California. M-am orientat și către neutralitatea tehnologică. Am, uh, mă uit la ciclul vieții, la toate autoturismele, atât cele cu uh, sisteme convenționale, cât și cele noi. Am și o propunere pentru emisiile reale, în condiții reale, și acolo la reducerea de dioxid de carbon să fie luate în calcul și emisiile de alte substanțe care dăunează mediului și sănătății cetățenilor. Amendamentele mele țin și de revizuirea directivei pentru susținerea vehiculelor curate. Cred că aici am uh, pierdut un uh, moment important și nu am creat suficientă inovație pentru a-i convinge pe cetățeni să treacă spre mobilitate electrică. lipsește infrastructura și de aceea, iată, o problemă e atât de mare. Și de aceea avem uh, obiective sporite pentru statele membre. Aș vrea să fie o implementare mai rapidă. Mă bucur de această discuție, dar uh, să nu uităm că acest document va avea un efect major asupra multor state din UE. Să nu mergem cu ochii închiși, să vorbim doar de reducerea emisiilor de dioxid de carbon. S-ar putea să se întâmple, cum spunea colegul de la ECR, am susținut mașinile greșite, motoarele greșite și până la urmă am investit mult în biocarburanți încât să ne ajute, sunt pe cale să ne distrugă. Mulțumesc pentru cooperare, mă bucur de cooperare pe viitor și mulțumesc doamnei raportor că ține cont de părerile noastre și sper că vom găsi un compromis echilibrat. Sper că aceasta să nu însemne că avantajele vor fi doar în țările proprietarilor de companii. Mulțumim! Evi. Și eu vreau să-i mulțumesc uh, raportoarei Dali pentru munca făcută până acum, pentru amendamentele de compromis pe care le-a propus și pentru spiritul de deschidere și colaborare de care a dat dovadă. Noi uh, Sprijinim propunerea făcută de raportare, linia prezentată de dumneavoastră și aș vrea să vă împărtășesc câteva reflexii privitor și la ce s-a spus în această dimineață. Nu știu, mi se pare incredibil cum unii dau dovadă de obtuzitate și miopie și apără în continuare interesele sectorului auto, care a de zile a, a dovedit că nu prea uh, uh, au vrut să ia măsuri care să reducă emisiile de dioxid de, de emisiile. Au făcut practic mai nimic. Nu au făcut mai nimic, deci nu au vrut să le furnizeze consumatorilor niște produse care să nu polueze. Ne aflăm acum într-un moment istoric. Uh, lucrăm la un regulament atât de important care ar trebui să le dea un impuls uh, producătorilor auto trebuie să o facem și ei trebuie să o facă, deoarece pierd din avantajul competitiv. Deja au început să piardă. Uitați-vă ce fac chinezii. Ei investesc mult mai mult în uh, ceea ce privește noile tehnologii și eu, în calitate de italiancă și de, europe, de cetățean al Uniunii Europene, nu mi-aș dori să se piardă acest avantaj competitiv și nu mi-aș dori să tot răgănăm și să tergiversăm fără să facem nimic. E un regulament care trebuie să fie foarte ambițios. Să avem uh, un obiectiv pentru 2030, ceea ce propune Comisia e prea scăzut și trebuie să spun că, din punctul meu de vedere, e fundamental să sprijinim obiectivul intermediar de reducere a dioxidului de carbon în 2025. E un uh, pasaj fundamental pentru a stimula sectorul auto și îi dau dreptate raportoarele, dau dreptate și altor colegi care vorbesc despre acea tranziție corectă, just transition. Deci sunt necesare toate măsurile legate de recalificarea lucrătorilor și protecția acestor în această fază de tranziție. Nu ne putem pier- permite să pierdem timp. dacă nu vom avea uh, acțiuni obligatorii în ceea ce privește vânzarea de vehicule cu emisii zero, am putea totuși introduce un sistem uh, eficace bonus-malus. Pentru a avea astfel niște obiective minime în ceea ce privește vânzările de automobile cu zero emisii. Sunt de acord și cu ce au spus uh, alți colegi, am vorbit și la raportori și la reuniunea raportorilor din umbră, ciclul de viață, de asemenea e un aspect despre care ar trebui să avem o viziune clară, deci să vedem care e întregul ciclu de viață din producția auto. Și să nu uităm de asemenea ultimul punct asupra căruia țin să insist, și anume introducerea de teste în condiții reale pe stradă, așa cum s-a făcut. Uh, și uh, pentru alte substanțe poluante. Deci pentru emisiile de sioc de carbon trebuie făcute astfel de teste în condiții reale. Știu că e una din uh, probleme legate de sistemul de control și de monitorizare a vehicolelor. Deci nu ne putem permite să permitem comercializarea unor automobile care poluează mult mai mult decât declară. E fundamental să intervenim în mod eficace în această privință deci să se testeze în condiții reale câte emisii produc automobilele. Oricum, vom mai discuta cu ceilalți raportori din umbră și acum uh, închei spunându-vă că îi mulțumesc încă o dată raportoare și sper că acest regulament să poată să fie într-adevăr un moment de răscruce pentru industria auto. Cetățenii care achiziționează uh, auto merită asta și mai ales cetățenii din orașe merită asta, deoarece ei suferă de pe urma poluării. Deci să nu uităm că anual mor 400 de oameni, 400 de mii de oameni din cauza poluării. Deci e o cifră pe care nu putem să o trecem cu vederea. Aici se încheie lista de raportori din umbră. Acum alți membri. Trei persoane s-au înscris. Să-mi spuneți dacă mai vreți și dumneavoastră să contribuiți domnul Eckhout. Thank you, Madam Chair. Um, I've been listening to the debate. Mulțumesc. Am ascultat cu mult interes dezbaterea ca și uh, colegul de la ECR la Comisia de Transport. Am fost și la Comisia de Transporturi înainte și e important să nu uităm imaginea mai de ansamblu și anume că e un moment uh, important acum ne-am dat seama că pentru a implementa acordurile de la Paris trebuie să fim mai ambițioși. Chiar și ieri Mark Macron și Merkel au spus multe lucruri, printre care și faptul că trebuie să ne creștem ambițiile pentru COP24 la sfârșitul anului. Deci e momentul prielnic din punct de vedere istoric. Uitați-vă ce se întâmplă cu eficiența energetică și energiile regenerabile. Deci suntem aici în creștere și asta clar va avea urmări asupra reglementării anumitor sectoare. Și sectorul transporturilor e unul din sectoarele afectate și în sectorul transporturilor cel rutier e esențial. Știm de asemenea că în regulamentul cu privire la partajarea eforturilor, măsurile cele mai rentabile vor trebui luate în sectorul automobilelor. Automobilele și, și dioxidul de carbon uh, sunt măsurile unde trebuie, într-adevăr, să se partajeze eforturile. Deci cei care nu vor să facă nimic cu această privință vor trebui să primească prețul uh, legat de agricultură. Și mă uit la colegii de la PP acum, care spun că sunt consecvenți, asta susțin ei. Dacă vreți să fiți consecvenți și dacă nu veți ca agricultura să plătească tot prețul la partajarea eforturilor, trebuie să fim duri acum la legislația cu privire la automobile. Transmitem niște semnale clare pieței ce trebuie să facă până în 2030. Dacă nu reușim să facem asta corect, obiectivele de partajare a eforturilor pe țări vor fi periclitate și vor trebui să obțină totul de la agricultură. Și atunci vă urez mult noroc când veți vorbi cu agricultorii care își vor da seama până la urmă ce s-a întâmplat. Asta e miza acum. Și domnului Ghizec, scumpul meu coleg, îi spun un lucru acum. Uh, da, e fascinant. Mulți sunteți acum uh, fascinați de mixul electri- electric, da, electricității, dacă e curat sau nu. E păcat că nu sunteți mai ambițioși în ceea ce privește țintele de energii regenerabile. Dacă sunteți uh, consecvenți, trebuie să fiți consecvenți peste tot. De aceea vrem niște ținte mai ambițioase la energiile regenerabile. Din păcate, a trebuit să renunțăm din cauza PP-ului. Însă acum PP-ul spune Ia uitați-vă totuși cât cărbune e în mix energetic și nici acolo nu sunt prea curate lucrurile. Un alt lucru uimitor, definirea te- neutralității tehnologice. Sunt de acord cu colegul de la ECR. Niciodată n-am fost neutri. Am stimulat industria diesel, mai ales la nivel național la nivel european nu prea se putea face asta. Era prin impozitare. O țară ca Germania, de pildă, unde PP-ul e la putere de mult timp, a tot stimulat uh, dieselul. Deci să nu ne plângem că nu a existat uh, neutralitate tehnologică. Însă domnul Ghizecă acum reformulează neutralitatea tehnologică și spune că ținta n-ar trebui să fie prea ambițioasă dacă anumite uh, tehnologii nu pot atinge țintele respective. Wow! Deci de aia să nu avem noi neutralitate tehnologică. Mă gândeam că reducerea de dioxid de carbon vizează pe toată lumea, e neutră din punct de vedere tehnologic și dacă o problemă, dacă o tehnologie nu poate reduce emisiile, e problema tehnologiei. Acum spuneți, haideți să nu fim așa de ambițioși, deoarece ne temem că industria diesel nu poate atinge obiectivul. Minunat, cum știți, să întoarceți uh, argumentele. E dezamăgitor. Dacă e să învățăm ceva de la Dieselgate, unde ați fost co-raportor, e că niște obiective puternice într-adevăr stimulează inovarea în acest sector. Și tocmai de aceea, mulți din industria auto, european, ă, ă, auto din Europa spun că investesc în afara Europei, deoarece au certitudine reglementară mai mare în afara UE și vorbind despre joburile viitorului. Dacă nu reușim să avem o certitudine reglementară pentru industria auto, că au un viitor aici, e bine, joburile vor părăsi Uniunea. Asta e miza. Și de aceea trebuie să avem niște ținte ambițioase pentru locuri de muncă și climă. Asta e miza. Și trebuie să avem tehnologie neutră și dacă tehnologia respectivă, o tehnologie nu poate atinge obiectivele, atunci trebuie să fie uh, să nu mai fie folosită. Vă rog să vă limitați. După cum ați auzit, interpreții vor fi foarte stricți în ceea ce privește uh, momentul când vor termina. Domnule Gerbrandi, sper că ați înțeles. Poate că sunteți obosit de azi noapte și veți fi mai succint. Da, doamna președinte. Faptul că sunt obosit înseamnă că voi vorbi foarte rar, nu glumea. Vă iau în serios, însă nu sunt printre cei care se întind prea mult la microfon. Un comentariu, în primul rând, față de PPE. Mi-aș fi dorit să fi fost într-o poziție confortabilă și să fim relaxați în ceea ce privește obiectivele de dioxid de carbon la automobile, dar nu e cazul. Din motive ecologice și economice, nu putem să ne permitem să fim uh, relaxați și liniștiți în legătură cu aceste obiective. Domnule Caut a prezentat foarte bine argumentele, nu voi repeta ce a spus el. Câteva elemente pe care țin să le subliniez. Foarte adesea se spune că rata de preluare, de folosire a vehiculelor electrice e prea înceată. Nu e adevărat să ne gândim la uh, cei care au uh, automobile private la companii de leasing, cei care au o flotă mare, Ikea, autorități publice de pildă, care vor să aibă o flotă mai ecologică de asemenea. Există o cerere enormă și mulți se plâng că nu există suficientă ofertă. Așteaptă ani de zile pentru livrarea de automobile electrice, deci cererea e foarte mare. Oferta nu prea ține pasul cu cererea. Referitor la ce spunea Caut, uh, regulamentul cu privire schimbarea climatică, avem niște obiective strânse de dioxid de carbon pentru statele membre, în mai multe sectoare, toate sectoarele care nu sunt incluse în ETS. Jens Giseke vorbea despre Germania și despre că nu ar trebui să ascultăm doar uh, ce spun ministrii de mediu, ci Însă ascultați și ministrii de agricultură și a economiei. Aceștia știu bine că dacă nu țintesc sectorul auto, atunci alte sectoare vor trebui să <laughs> își reducă emisiile mult. Agricultura mai ales, sau sectorul imobiliar. Încă două elemente pe care vreau să le aduc în discuție. Am înaintat amendamente cu privire la acestea două. În primul rând, pentru a trece rapid la un test uh, în condiții reale, să nu facem aceeași uh, greșeală ca și la diesel, să trecem la RD test cât mai repede. Și același lucru să avem o interzicere clară în ceea ce privește defeat devisors. La instrumentele, la mașinile hibride, uh, acele contoare care pot da informații înșelătoare pot fi o problemă foarte mare. Deci chiar trebuie interzise, deci trebuie interzisă această posibilitate de a înșela în legătură cu ce se întâmplă în realitate. Domnul uh, Lizec. Lize. Mulțumesc. Eu sunt de părere că avem cu toții nevoie de ambiții sporite în ceea ce privește emisiile uh, autovehiculelor personale. Și am aceeași părere ca și PP-ul. Multe din aceste obiective prezentate de comisie sunt prea ambițioase. E nevoie deci, de niște obiective mai realiste. Deci vrem să mergem în direcția comisiei, însă să dăm dovadă de realism. Două elemente foarte importante pentru mine. În primul rând, așa cum sublinează doamna Dali în raportul său, în propunerea sa, aș vrea uh, să avem precizări în legătură cum funcționează acest parametru. În ultimii ani am discutat tot timpul când am avut propuneri legislative și am, promis, am propus un compromis în Comisia de Transporturi. Trebuie să se ajungă la un compromis între producătorii de automobile mai mari și cei mai mici. Poate ăsta nu e parametrul cel mai adecvat, poate pot fi folosiți alții, însă în orice caz nu putem spune că un automobil pentru șase persoane, deci pentru o familie, trebuie să respecte aceleași exigențe ca un smart care e conceput pentru două persoane. În orice caz, Am vorbit foarte mult despre această tranziție, deci nu trebuie redeschis subiectul. Alte chestiuni. Pentru respectarea obiectivelor de la Paris e important să ne gândim la 2030. Deci pentru 2030 trebuie redus nivelul general de emisii. Deci trebuie să existe modificări mult mai importante schimbări mult mai importante. Unii spun că nu există un plan de securitate în ceea ce privește noul ciclu de conducere și că ar fi bine ca producătorii să ne spună de ce au nevoie pentru 2050. Eu cred că direcția e clară, așa cum a precizat și Comisia. Avem nevoie de obiective după 2030 pentru a nu reveni la rugamentul uh, planificării securității. Însă calcularea pentru fiecare producător va însemna sacrificii enorme. Cu toții vor trebui, vor ști că trebuie redus nivelul de emisii ca procent, însă în ceea ce privește testarea, anul, ciclurile de testare, unii producători vor fi mai ambițioși decât alții se vor deoarece produc automobile diferite care reacționează diferit în ciclurile de testare. Deci v-ați gândi cumva la ce compromisuri ar trebui făcute aici pentru a nu avea pentru a nu fi luați prin surprindere în legătură cu obiectivele care trebuie îndeplinite. Deci ce compromis ar trebui să avem aici? Doamna Grostet, mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să le spun prietenilor verzi că lecțiile lor de moral încep să ne cam enerveze. Pe bune, dacă avem așa de mult diesel, a fost la cererea verzilor, pentru că motorina nu emitea dioxid de carbon și era o soluție bună pentru a combate schimbarea climatică ne dăm seama că uneori avem anumite adevăruri care se modifică în funcție de cunoștințele științifice pe care le avem. Personal, eu nu aș fi vrut să pun în discuție propunerile Comisiei pentru 2025-2030, deoarece mi se păreau destul de ambițioase. Mi se par cu siguranță ușor de respectat de către constructorii auto. În orice caz, noi trebuie să-i uh, acompaniem pe acești producători în efortul lor de reducere a emisiilor, însă să propui până la 70-75% reducere până în 2030, asta ține de domeniul fanteziei. Ar trebui să-i ajutăm mai bine pe producători să pună în aplicare aceste obiective. Însă mie mi se pare că o luăm pe drumul greșit mecanismul de bonus pentru vehicule curate se transformă într-un sistem de bonus-malus. Vom pierde un efect al acestei măsuri uh, care era uh, la bază stimulativ și nu punitiv. În text există și alte elemente uh, punitive. Și acum, să mizăm uh, 100% pe electricitate, nu mi se pare o soluție. Cel puțin nu imediat. Și sistemul de bonus se concentrează pe vehicule electrice în detrimentul altor tehnologii. Eu îmi doresc un uh, dispozitiv care să fie neutru din punct de vedere tehnologic. Deci asta cred eu că e important cu adevărat. Mulțumim. Aici se încheie lista vorbitorilor, dacă nu mai dorește nimeni să intervină. Acum domnul uh, Închețcă din partea comisiei. Mulțumesc! Voi încerca să fiu succint. Nu voi uh, repeta ce a spus comisia, cu toții știm despre ce este vorba. E o propunere ambițioasă, dar și echilibrată. Și ascultând dezbaterea de astăzi, îmi dau seama că uh, tragem cu toții în aceeași direcție. Vrem o industrie autocompetitivă care să inoveze, Vrem să se creeze locuri de muncă în industria auto, vrem ca aceste locuri de muncă să nu se mute în alte părți ale lumii. Deci multe din chestiunile pe care trebuie să le abordăm uh, țin de ritmul schimbării la care ne putem aștepta de acum până în 2030. Și noi, Comisia Europeană, am analizat cu mare atenție acești parametri. Acum, în ceea ce privește obiectivele, unele obiective nu au fost uh, evaluate în uh, studiu de impact, le vom evalua pentru a înțelege pe deplin care vor fi implicațiile asupra consumatorilor în ceea ce privește costurile, locurile de muncă, mai ales în industria producătoare de automobile și mai ales vom încerca să vedem care sunt implicațiile pentru cererea de alte tehnologii. S-a menționat producția de baterii. Dacă vrem să ne bucurăm de beneficiile ocupării, trebuie să producem baterii în Europa, însă pentru asta va fi nevoie de timp. Din păcate, din fericire, unele companii au anunțat deja că vor să investească în acest domeniu în următorii ani, însă va trebui ca aceste investiții să se întâmple în același ritm cu eforturile noastre făcute pentru a vedea mașini cu emisii zero pe drumurile și șosele noastre. Acum, infrastructura pentru combustibili alternativi. Și aici există mari provocări, mai ales în zonele rurale. Deci, iată câteva elemente de care va trebui să ținem cont. Noi am încercat să facem, să venim cu o propunere în acest sens. Un al doilea aspect. Cum să punem în aplicare toate acestea? Aici e vorba de cum să fac măsurătorile, să masa vehiculului, să menționat și WLPT. Am auzit pe cineva spunând că nu ar trebui să facem un pariu cu toate astea, ci să mergem la sigur. Chiar dacă dezvoltăm testul uh, WLTP ne-a luat vreo 5 ani pentru a-l elabora și pentru a-l putea folosi și acum să credem că putem trece la un RDE test va fi destul de greu. Există complicații, uh, multe elemente complexe legate de accesul la date, multe alte chestiuni sau uh, nivelul de protecție a datelor și ce înseamnă toate aceste informații. Deoarece asta ce înseamnă? Există șoferi care conduc mai repede, alții mai Deci cum vei face ca... Cum poți să tragi la răspundere producătorul pentru ce se întâmplă ulterior cu vehiculul? Deci e important să dezvoltăm mai mult acest cadru, să nu trebuie să ne grăbim. Am prevăzut deja o revizuire în 2024 și atunci vom putea să vedem uh, ce se întâmplă cât de mult se folosește și a fost dezvoltată infrastructura de combustibili alternativi. Vom vedea cum vom sta cu producția de baterii. Putem accelera sau nu procesele către 2030. E bine, deci să ajungem cât mai repede la sfârșitul uh, acestei proceduri legislative și noi, Comisia, ne dorim uh, ca anul acesta să se încheie procedurile, deoarece unii dintre noi am vorbit au unii dintre noi au vorbit despre certitudinea de reglementare. Ei bine, asta va oferi acea certitudine de reglementare de care au nevoie producătorii auto și industria auto pentru a-și continua eforturile. Vă mulțumim foarte mult. Acum doamna Dale are cuvântul, care a ascultat cu multă atenție. The colleagues for their... Mulțumesc tuturor uh, colegilor uh, pentru contribuțiile lor și reprezentantului Comisiei. Aș vrea uh, să încep printr-un lucru prin care am avut întotdeauna ca Parlament. Trebuie să ne asigurăm că autoturismele în condiții uh, reale de conducere au emisiile pe care se spune că le au. Sigur, noi trebuie să recunoaștem că nu se așteaptă să uh, terminăm cu acest neajuns foarte repede. Optimizarea uh, autoturismelor Uh, trebuie să aibă loc uh, și în uh, viitor cu acest, această procedură um, WLVT. Cred că din discuțiile avute în cadrul raportorilor din umbră a reieșit că trebuie să uh, încercăm uh, să avem uh, mașini uh, mai curate, mai puțin de 50 de grame pe kilometru. Cele care emit mai puțin de 50 de grame pe kilometru, dacă aceste autoturisme sunt uh, uh mașini cu motor hibrid, uh, electrice uh, și baterii, atunci așa să fie, însă trebuie să reducem emisiile de CO2 din aceste vehicule. Nu o să intru în discutarea celor spuse de colegi, însă ceea ce este uh, nu este justificat este să dăm impresia că această legislație se referă la pierderea de locuri de muncă atunci când vorbim cu uh, presa. Pentru că implicațiile de ocupare uh, se referă în raport uh, la un context mai larg și despre asta este vorba în această tranziție. Cineva a spus că propunerea comisiei trebuie să fie evaluată. Aș vrea să arăt clar că studiul de impact al comisiei spune că uh, cu obiective mai stricte de dioxid de carbon care duc la o creștere a producției industriale, există și o creștere a numărului locului de muncă și cu 40% reducere pentru 2030. Studiul indică 88.000 de noi locuri de muncă. Sunt alte studii, uh, de pildă Sea Delft, care vorbește despre o creștere a ocupării cu circa 0,04 Uh, după 0,5% uh, în același an. Cambridge Econometrics vorbește despre un impact uh, net 2000, 26.000 de locuri de muncă. IG Metal vorbește, că, vorbește despre o creștere a numărului locului de muncă cu 76.000 Eh, de locuri de muncă, dar vor fi create noi locuri de muncă în domeniul bateriilor eh, în jur de 20 de mii. Și asta cu sprijinul eh, Uniunii Europene și a guvernelor naționale. În ceea ce privește trainingul, se cere companiilor să investească în asigurarea de locuri de muncă și să rămână pe loc în această tranziție sugerez și propun colegilor mei să analizeze uh, în detaliu amendamentele referitoare la tranziția uh, justă, echitabilă, pentru că există programe de uh, reocupare și nu există un risc pentru partenerii sociali. Știu că nu avem timp, însă aștept uh, să avem discuții productive cu toți raportorii din umbră, cu toate grupurile, astfel încât să avem o legislație care să funcționeze cu adevărat. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Lize. Am ja noch ein paar Minuten Zeit. Înțeleg că mai avem câteva minute, da? fac, uh, am întrebări pentru comisie. Cum va funcționa asta cu 2025 dacă abia în 22 avem datele? Sau ce posibilități de compromis există? Și pe doamna Dali vreau să o întreb cum vă închipuiți eliminarea parametrului de greutate? O mașină cu șase locuri să aducă aceeași reducere ca o mașină cu două locuri? Mulțumesc! Mulțumesc pentru aceste uh, întrebări, dar ar fi trebuit să le puneți atunci când ați avut, uh, când ați luat cuvântul. O să fac o excepție. Domnule Metzger, vă rog, din partea comisiei. Da, scuze, domnule Lize, am încercat să fiu succint. Dacă am trecut peste întrebarea dumneavoastră, îmi cer scuze. Care este certitudinea Um, producătorilor când trec de la o modalitate de testare la uh, cealaltă. Este vorba de tabelele de corelare care vor permite producătorilor să vadă în mare încotro se îndreaptă cifrele pentru vehiculele pe care le produc. În al doilea rând, fiecare producător poate să își pună pe standul de probe uh, autoturismul pentru a vedea care este uh, rezultatul testului WLTP. Este adevărat că cifra finală va fi cunoscută relativ târziu, însă marja de eroare în estimare este una foarte mică. O a doua problemă pe care o avem, și aceasta a fost menționată de doamna Dali, este dacă există posibilitatea ă, de a manipula ă, sistemul, așa cum s-a făcut ă, la NTC. Sigur că datele WLTP care sunt colectate la început sunt un punct de pornire pentru reducerea emisiilor. Deci dacă ar exista o posibilitate de a manipula procedura de test pentru a configura uh, autoturismul într-un anumit mod, uh, s-ar ajunge la uh, emisii uh, mari potrivit uh, WLTP. Asta ar afecta traiectoria producătorului respectiv. Deci vedem cum putem să minimizăm acest uh, risc ca astfel de uh, proceduri să mai aibă loc. În ceea ce privește masa, credem că este esențial să avem masa pentru că suntem de acord cu ceea ce a spus domnul Lize, și anume că, din punct de vedere al autoturismelor, nu le poți compara direct. Însă ceea ce este interesant este că uh, cu cât ne îndreptăm mai mult către obiectivul uh, zero emisii, uh, masa este tot mai puțin relevantă, pentru că la secțiunea premium vom avea tehnologii mai scumpe care vor fi adăugate și care vor asigura uh, reducerea emisiilor în mod rapid, chiar și pentru vehiculele mai grele. Probabil că acelea vor fi cu Uh, baterii uh, electrice, masa nu mai contează deloc uh, în final. Deci vom vedea o mm, schimbare a acestei curbe care va fi tot mai lină. Însă, în momentul de față, masa este relevantă. Mulțumesc și îmi cer scuze, domnule Lise, pentru că nu am abordat această chestiune direct. Cum lucrurile stau astăzi, obiectivele pe care le avem sunt pentru o, o întreagă flotă de mașini la nivel uh, european, nu pentru mașini individuale, dar avem uh, astfel de obiective pentru toți producătorii, pentru toate vânzările UE într-un an. Nu cred că este justificabil să spunem că putem să avem mașini mai mari care uh, au emisii mai mari și să utilizăm acest lucru pentru o justificare, ca o justificare. Trebuie să ținem cont că pe măsură ce progresăm vom avea mașini care uh, vor avea emisii mai uh, scăzute uh, de dioxid de carbon la țeava de eșapament și în același timp vor fi mai grele ca celelalte mașini. Vreau să ajungem în situația în care vom face o evaluare a întregului ciclu de vață și o situație pe care să o putem evalua de la A la Z. Uh, în ceea ce privește emisiile, însă asta va fi cândva în viitor. În felul acesta am ajuns la sfârșitul dezbaterii. O să votăm în uh, Envi pe 10 septembrie și apoi probabil în plenară pe 1 octombrie. Și acum, ultimul punct pe ordinea de zi în această dimineață este o obiecție la regula 106, acetamipridul care este utilizat în produse uh, biocide uh, de tipul 18. Uh, o moțiune pentru o moțiune de rezoluție. Doamna Godin are cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă, dragi colegi. Vă prezint încă o dată o obiecție în ceea ce privește autorizația acetamipridului care, răspunde, uh, care a dus la scăderea numărului de albine în Europa. E vorba de autorizarea acetamipridului ca substanță activă care este folosit în produsele biocide de tipul 18. Aceste produse vor combate uh, insectele zburătoare și acarienii în uh, interiorul uh, clădirilor rezidențiale și industriale, dar și pe terasele și perimetrul exterior al clădirilor. Acest tip de utilizare pune întrebarea, are aceeași efect ca utilizarea acetamipridului pe culturi atacă sistemul nervos uh, al uh, albinelor. Utilizarea va duce la daune uh, mari în ceea ce privește populația de albine, pentru că va fi foarte greu să încadrăm și să controlăm utilizarea în exterior. Astăzi Comisia ne propune încă o dată, ca și cu sulfazoflonul, lași posibilități de utilizare a produselor care sunt direct responsabile de dispariția albinelor. Amintiți-vă, pe 1 martie 2018, Parlamentul European a adoptat cu largă majoritate o rezoluție în ceea ce privește perspectivele și provocările pentru sectorul apicol în Europa. Am invitat uh, Comisia și statele membre să uh, acționeze pe baza cons consensului și să interzică uh, substanțele active pesticide, inclusiv neonicotinele și uh, substanțele sistemice. Trebuie să fim consecvenți. Atunci când vom vota această obiecție, acetamipridul nu este disponibil la vânzare. Este o substanță la care albinele și polinizatorii nu sunt încă expuși uh, atunci uh, uh, când este folosit în spațiul agricol. Polinizatorii sunt bogați în surse melifere consensul științific în ceea ce privește periculozitatea acetamipridului pentru polenizatori este foarte clară. Această substanță participă pe lângă o expunere la alte insecticide, la dispariția uh, albinelor în Europa. Și aș vrea să spun un cuvânt, pentru că în această dimineață apicultori francezi din Normandia au ars din cauza dispariției uh, albinelor mai bine de 300 de stupi fiind disperați. Asta este un mesaj clar. Vă cer, dragi colegi, să susțineți obiecția mea. Obiecția mea. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Raportorii din umbră, domnul Bihar. Mulțumesc foarte mult, foarte pe scurt. Suntem în criză de timp. Cred că în uh, contextul acetamiprid, comisia care a permis acest produs biocid să fie folosit în sere pentru produsul tip 18 uh, a fost uh, Uh, susținut de documente uh, care au demonstrat uh, riscul pentru sănătatea umană. Totuși nu există dovezi că efectele au fost nocive în sere. Atunci când e folosirea acestui produs în spații deschise, există o serie de îndoieli și Comisia verifică efectul nicotinoidelor uh, și această substanță este una dintre acești nicotinoizi din această categorie și efectul asupra albinelor. Când a permis uh, utilizarea cetamipridului în sere, Uh, comisia uh, s-a bazat pe o informație potrivit cărora nu era, existau uh, riscuri aferente acestei substanțe pentru insecte, pentru albine. Desigur, lucrurile stau altfel în spații deschise față de sere, totuși informația nu este completă în acest Uh, în acest caz. Cred că decizii ulterioare în ceea ce privește interzicerea acestor substanțe în spații deschise mm, presupune uh, verificări științifice suplimentare, precum și un aviz uh, al Agenției Europene, Agenției Chimice Europene. Decizia a fost analizată de statele membre și statele membre sunt unanime în decizia de a permite utilizarea acetamipridului în medii închise, de exemplu în uh, sere. Și noi susținem acest lucru. Grupul meu, ECR-ul, salută acest lucru și suntem mulțumiți că orice pericol la adresa mediului și a sănătății, uh, atunci când e vorba de utilizarea în uh, interior, uh, este sub control. Utilizarea acetamipridului în astfel de condiții trebuie să fie posibilă. Deci nu susținem această obiecție. Domnul Berend de la Comisie. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dați-mi uh, voie să încep uh, prin uh, a aborda câteva aspecte prezentate de doamna Godin în introducerea sa și în rezoluție. Aceta mipridul există ca substanță activă pe piață, a fost pe piață din anul 2000 și este utilizat deci nu ar fi o nouă introducere pe piață. Din potrivă, cu această uh, decizie, Comisia va limita utilizarea posibilă față de ceea ce este posibil astăzi, pentru că astăzi membrele, statele membre, uh, pentru aplicarea unor astfel de substanțe, aplică uh, legislația națională. Deci uh, vom limita utilizarea în comparație cu situația așa cum se prezintă ea astăzi. De asemenea, nu este corect să spunem că utilizarea că utilizarea produselor biocide este comparabilă cu uh, produsele fitosanitare. Nu. Uh, așa cum s-a spus uh, de domnul Pieha, este vorba de folosirea uh, în spații închise, în uh, case și în um, proximitatea acestora. Deci, în niciun caz pe, uh, în uh, câmp. ECA a evaluat riscurile posibile în ceea ce privește albinele și a ajuns la concluzia că riscurile sunt uh, foarte scăzute și în niciun caz uh, nu de la utilizarea în spații închise sau utilizarea în vecinătatea clădirilor. Deci riscul a fost uh, pe deplin evaluat și s-a constatat că este foarte scăzut. În rezoluția sa, doamna Godin se referă la considerentul 12 și uh, pretinde că decizia noastră nu este în conformitate uh, cu spiritul acelui considerent uh, nu este corect, pentru că considerentul 12 se referă la ceea ce se numește cut-off criteria în regulamentul privind produsele biocide, care nu este cazul acetamipridul. Deci, ca să rezum, substanța a fost evaluată temeinic, așa cum se prevede în regulament. ECA ne-a dat un uh, aviz recomandând aprobarea și Comisia a hotărât să urmeze această recomandare, astfel încât acționăm în conform conformitate cu uh, competențele uh, date și cu spiritul uh, regulamentului. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă informez că această, acest punct va fi votat astăzi după amiază și probabil în iulie în plenară. Aștept să ne revedem după amiază. Mulțumesc!